investesc timp și efort, inclusiv în menținerea libertății de expresie și este exact provocarea care ne așteaptă în următoarele luni. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum am terminat sesiunea și votăm mâine la 11 jumătate. Acum raportul domnului Lavia bugetul 2013, mandatul pentru trialog și dau cuvântul imediat pentru 4 minute redactorului domnul Giovanni Lavia. Vă rog frumos. Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi. Domnul președinte, domnule comisar, dragi colegi, votul pentru mandatul pentru trilog are loc într-un moment de o importanță crucială pentru Europa. Europa de mâine. În data de 28 și 29 iunie, Consiliul a decis o serie de măsuri pentru a garanta stabilitatea financiară pentru, pentru Europa. Șefii de stat uh, și guvern au spus care este uh, calea de ieși din această criză și este vorba de o, de o Europa mai puternică. Ne-am spus acest lucru de la bun început. Trebuie să ajutăm uh, Uh, tinerii, întreprinderile mici și mijlocii. Acestea sunt, uh, sunt uh, prioritățile noastre. Din aceste elemente va veni creșterea economică. Sistemul economic european trebuie să fie competitiv, trebuie să avem măsuri care să ne permită crearea de locuri de muncă pentru tineri. Avem nevoie de suficiente credite de plată pentru a asigura fondurile necesare pentru economia europeană, mai ales la rubrica 1A și 1B. Aceste puncte vor fi puncte greu de negociat, ținând cont de uh, pozițiile unor state membre. Nu trebuie să uităm un lucru. Dacă este să vedem concluziile summitului european, este găsim acolo un uh, punct unde am dorit să avem votat un uh, amendament oral. Uh, Consiliul spune că Uniunea Europeană va face toate cele necesare pentru a duce Europa pe drumul unei uh, creșteri economice uh, durabile. Este evident că o asemenea afirmație nu poate fi urmată decât de un angajament real și serios din partea statelor membre pentru a face tot ceea ce este nevoie pentru a îndeplini obiectivele amintite. um, creditele de plată uh, propuse de comisie se bazează pe estimările făcute de statele membre. Și în uh, întâlnirea Consiliului care discută creditele de plată de pe data de 13 mai, uh, Trebuie să spun că pentru a ajunge la un rezultat care să țină seama de necesitățile uh, uh, cetățenilor europeni, trebuie să monitorizăm nevoile concrete ale uh, cetățenilor noștri și avem nevoie pentru a face acest lucru de o cooperare interinstituțională. Din păcate, această cooperare nu s-a manifestat până acum. Haideți să vedem ce s-a întâmplat anul trecut în cadrul procedurii bugetare. Ei bine, anul 2013 este ultimul an din perspectiva actuală financiară și este un an în care se manifestă un, o creștere mare în creditele de plăți. Trebuie să evităm derapajele care s-au întâmplat atât pe anul, în anul 2012 cât și în anul 2013. În plus, trebuie să fim precauți și cu ce se întâmplă cu creditele de angajament, pentru că în aceste momente de creză, criză, cum a spus Consiliul însuși, avem nevoie de mai multă Europa, nu de mai puțină Europa. Pentru acest lucru, când vine vorba de credite de angajament, trebuie să consolidăm uh, investițiile în uh, creșterea economică și în crearea de locuri de muncă. Doar așa vom putea uh, depăși criza economică. Am uh, luat notă uh, de propunerea, propunerile făcute de Comisie pentru finanțarea proiectului ITER. Așa cum uh, am, ajuns, am, am ajuns la o concluzie în declarația comună, dorim să folosim toate mijloacele financiare pe care le avem la dispoziție. Și în final, dragi colegi, doresc să mulțumesc raportorilor din umbră pentru munca depusă de ei și uh, Consiliul nu este prezent. Uh, fac apel așadar doar uh, un apel doar către Comisie. Haideți să avem o colaborare într-adevăr interinstituțională pentru a respecta cu adevărat interesele cetățenilor europeni. Vă mulțumesc, domnul comisar Lewandowski, la cuvânt. Domnule președinte, Există două proceduri paralele, ca de obicei, pornind de la propunerea noastră pentru bugetul 2013. Ceea ce are loc uh, în contextul actual, iar pachetul de pachetul de consolidare fiscală este considerat uh, sine non uh, în situația actuală, dar chiar și într-o situație, într-o perioadă de criză avem nevoie de investiții pentru a crea condiții de creștere economică și de generare a locurilor de muncă pe viitor. Iar acest lucru a ieșit foarte clar din concluziile Consiliului European recent. Cred că răspunsul oferit de comisie în proiectul de buget pentru 2013 este corect, iar mandatul Parlamentului, așa cum a spus și domnul raportor Lavia, se îndreaptă în aceeași direcție. Trebuie să dăm dovadă uh, de cumpătate uh, în administrație, acolo unde se fac economii uh, și în ceea ce privește angajamentele de creștere de 2% la finele perspectivelor financiare, dar pe de altă parte avem nevoie de credite suficiente pentru a achita plățile obligatorii pentru 2013. Este vorba de finalul unei unor perspective financiare și nu cred că vă surprinde când vă spun că la finalul unei perspective financiare programele ajung la maturitate, iar plățile sunt accelerate. Iată de ce nevoia crește. Aceasta este caracterul specific al bugetului pe 2013. Regula N plus 2, N plus 3 înseamnă că noi trebuie să achităm aceste angajamente trebuie să achităm în 2013 angajamentele din 2010-2011. Iar achitarea acestor angajamente de plată nu este datoria mea, ci datoria uh, la nivel general a Uniunii Europene. Este vorba aici de domenii foarte importante, cum ar fi coeziunea și cercetarea și dezvoltarea, cu potențialul cel mai mare de creștere. Amânarea plăților nu este o opțiune, fiindcă Rezultatul ar fi crearea unor probleme de lichidități în statele membre sau uh, limitarea posibilităților de investiții, ceea ce s-au gândit foarte clar în dezbaterea privind metodologia de plată prezidată de președintele Comisiei uh, pentru Bugete în Parlamentul European. la finele lunii mai. Cred că mm, mm, perspectiva financiară este uh, înțeleasă foarte bine în uh, mandatul uh, prezentat de domnul Lavia. Dar lucrurile sunt mai îngrijorătoare la Consiliu, fiindcă acolo există o tendință de reducere a cheltuielilor, chiar dacă nevoile pentru 2013 sunt cunoscute. Noi nu ne întemeiem uh, aceste prognoze pe părerea noastră, ci pe informațiile pe care le primim de la statele membre. Deci noi suntem mai puțin optimiști decât statele membre în ceea ce privește nivelul de plăți pentru 2013. Cu toate acestea, sunt de părere că vom putea ajunge la, un, la o bună cooperare interinstituțională, la nivel interinstituțional. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru că ne-a făcut a întemeiat o listă a proiectelor pilot care care vor fi finalizate și astfel va fi mai ușor să, să vedem ce proiecte vor fi aplicate în 2013. Chiar și în aceste, în aceste vremuri dificile, cred că vom putea găsi o soluție eficientă pentru bugetul pentru anul viitor. Vă mulțumesc! Grazie, comisario! Mulțumesc, domnule comisar! Doamna Iatamachi, Mulțumesc. Statele europene fac economii și și Europa trebuie să facă economii. În ciuda acestor lucruri, Comisia ne propune o creștere de 7%. În țara mea, această creștere a bugetului european eh, reprezintă practic 70 eh, până la 100 de milioane de eh, euro pierduți uh, sau impozite crescute. Nu este ceea ce și-a dorit guvernul când a încercat să reducă cheltuielile în domeniul sănătății. Dar asta este. Uh, Comisia FED, în schimb, propune o creștere a bugetului, a bugetului pentru afaceri externe. De ce? Pentru că situația din Afganistan s-a deteriorat foarte mult și securitatea noastră este în joc. Apoi, unii spun că situația s-a stabilizat, însă eu consider că uh, trebuie să vorbim cu un singur glas, adică s-a îmbunătățit într-adevăr situația în Afganistan și în Irak, da sau nu. Orice ar fi, trebuie să facem economii, dar pe de altă parte nu trebuie să sacrificăm securitatea noastră, iar la Parlament trebuie să dăm dovadă de simțul răspunderii și să economisim atât cât se poate aici la Parlament, așa cum fac și statele membre. Vă mulțumesc. Pentru Comisia Dezvoltare, domnul Mitchell, un minut. Thank you, Madam Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mulțumesc colegului nostru Giovanni Lavia pentru munca pe care a depus-o pe marginea acestui dosar. Aș dori să spun că înțeleg că unele state membre și-ar dori reducerea contribuțiilor pentru asistența pentru dezvoltare, însă acest uh, procent de 0,7 din produsul național uh, brut uh, înseamnă că în momentul în care scade acest produs național brut va scădea și contribuția. Aș dori să aduc aminte acestui parlament că 23.000 de copii mor în fiecare zi Um, înainte fusese o cifră de 36.000 de copii care mureau. Deci am făcut un uh, progres și ar trebui să păstrăm această legătură între contribuții și produsul național uh, brut. În următoarea generație se vor naște două, se vor naște două miliarde, miliarde de copii în uh, țările în curs de dezvoltare. Ce înseamnă acest lucru? Ne așteaptă niște fluxuri migraționale imense dacă nu vom facem ceva. Da, am înțeleg că trebuie să facem anumite uh, reduceri, însă să nu renunțăm la această legătură. Doresc să felicit Marea Britanie care, și Danemarca care ne arată că se poate face ceva din acest punct de vedere, chiar și în aceste timpuri grele din punct de vedere bugetar. Vă mulțumesc! Acum, în numele Comisiei INTA, are cuvântul domnul Stașni un, un minut. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca raportor pentru chestiuni bugetare la INTA, sprijin din plin activitățile care stimulează creșterea economică, care îmbunătățesc relațiile bilaterale și își aduc contribuția la stabilitatea globală și la solidaritate. Iată de ce doresc uh, păstrarea finanțării pentru Aid for Trade, ICI, um, bară ICI Plus și uh, MFA solicit și îmbunătățirea finanțării pentru finanțarea activității directe, care își aduce contribuția directă la o mai multă creștere economică, ocuparea forței de muncă, cum ar fi internaționalizarea mediului de afaceri european prin îmbunătățirea accesului IMM-urilor IMM la uh, țările care înregistrează creștere economică, uh, la asistența uh, acordată partenerilor comerciali în vecinătatea de sud și de est, precum și resurselor existente prin uh, dialogul la nivel înalt cu SUA, Rusia, China și țările emergente. Dacă se vor pune în aplicare toate aceste lucruri, cetățenii europeni vor avea de câștigat. Mulțumesc foarte mult. Acum, din partea Comisiei de, pentru Control Bugetar, domnul Fielner, care nu este în sală, astfel încât dau cuvântul domnului Boulon de la Comisia pentru Ocupare. Un minut. Mulțumesc, domnule Lavia, pentru că ați făcut o sinteză foarte bună și ocuparea trebuie să fie o adevărată prioritate în Europa. Trebuie să ne concentrăm toată energia pentru o adevărată guvernanță socială și asta înseamnă într-adevăr convergență și coeziune sociale. Bugetul pe 2013 trebuie să susțină inițiativele emblematice, mai ales inovația și bugetul 2013 se înscrie în cadrul plurianual în curs și nu trebuie să fie restrâns la aceste activități totuși. Trebuie să existe o adevărată dinamică pentru ca să îi ajutăm pe cercetătorii tineri și pentru a crea mai multe oportunități în rândul IMM-urilor. Trebuie să luptăm împotriva șomajului, mai ales uh, împotriva șomajului tinerilor. Fondul Social European este un instrument foarte bun în acest sens, dar trebuie reevaluat și reorientat. De asemenea, trebuie să ne concentrăm pe sectoarele care nu au salariați suficienți, de exemplu, pentru, prin programele Progres, RES și microfinanțare întreprinderile foarte mici, mijlocii sau mari trebuie să fie sprijinite cu toatele ă, de Uniunea Europeană din punct de vedere financiar. Vă mulțumesc pentru Comisia Industrie. Colegul Buticofer, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În calitate de europarlamentar din partea ecologilor în Comisia ITER, nu sunt de acord cu foarte mulți colegi vis-a-vis -vis de finanțarea proiectului ITER. În calitate de raportor pentru raportul ITER, pot să vă spun că suntem cu toții de acord uh, vis-a-vis uh, -vis de principiul conform căruia bugetul Uniunii Europene trebuie să reflecte obiectivele prioritare ale strategiei Uniunii Europeană 2020 și din punctul de vedere al Comisiei noastre acest lucru înseamnă trei lucruri. Politica energetică trebuie să se afle în centrul acestui buget, de asemenea cercetarea și dezvoltarea trebuie să aibă o prioritate împreună cu sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. În numele Comisiei de Dezvoltare Regională are cuvântul domnul Stavrakakis, un, un minut η συζήτηση για την κατάρτιση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται με την οικονομική... και... Vă mulțumesc. Discutarea bugetului european are loc din nou în uh, contextul unei uh, crize economice și toate statele au probleme legate de propriile bugete în acest moment. Din punctul de vedere al politicii de, coeziu- de coeziune, acesta este cel mai bun instrument pentru a duce creștere economică și a crea locuri de muncă în Europa. La sfârșitul anului 2011 a existat, un, a existat un, o sumă mare de angajamente restanță, restante. Drept urmare, Comisia, Consiliul și Parlamentul trebuie să analizeze aproape cifrele concrete pentru a nu pune în pericol punerea în aplicare a bugetului pentru 2013. Parlamentul European trebuie să se împotrivească oricăror reduceri suplimentare a angajamentelor de plată. Vă mulțumesc. În numele Comisiei FAM, doamna de Langen, pentru minutare cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Da. Agricultura uh, n-a primit uh, foarte mulți bani în plus uh, așa cum s-a propus de la Comisie, iar această creștere este de fapt determinată de uh, ajutoarele pentru noile state membre care au fost uh, adiționate. Și, într-adevăr, uh, nu trebuie să facem prea multe cheltuieli, să strângem cureaua. Comisia Agricultură va încerca acest lucru. Uh, care sunt principalele provocări pe 2013? În primul rând, volatilitatea prețurilor în agricultură, ea nu va dispărea de pe o zi pe alta. Noi propunem un proiect pilot care să îi ajute pe fermieri, pe agricultori, agricultori să facă față pe aceste piețe atât de fluctuante, dar nu cred că am reușit. Comisia nu a reușit în trecut să pună pe picioare proiectele pilot pe care noi le-am uh, cerut. De exemplu, observatorul privind prețurile nu a fost uh, organizat așa cum trebuie, suntem dezamăgiți. Aș dori să cer comisiei să ia suficientă marjă de manevră pentru cazurile de urgență. Știți bine că piețele pot să, fie, să reacționeze foarte repede, să fluctueze, așa cum s-a întâmplat anul trecut cu fructele și legume, deci trebuie să putem să anticipăm aceste mișcări. Vă mulțumesc! Grazie per la comisie. Mulțumesc pentru Comisia Libe. Domnul Iacolino, un minut. Si, <clears throat> grazie signora Presidente, signor Comisario. Mulțumesc foarte mult. Este limpede că în aceste vremuri noi de solicitări complicate și de redefinire a obiectivelor plăților, și bugetul va fi modificat. Domnul Lavia ne-a spus acest lucru. Iar uh, domnia sa a încercat uh, să facă, a făcut tot ce a putut în această situație dificilă. Noi, uh, la comisie, am fost contactați de Comisia pentru Buget și ni s-a solicitat avizul. Există unele aspecte pozitive, Frontex, Fondul pentru Refugiați, dar când vine vorba de siguranța cetățenilor, ei bine, 2013 va fi un an foarte important, fiindcă uh, încep noile perspective financiare și trebuie făcut ceva. Mă refer aici la lista priorităților politice. Doamnă președinte, uh, este limpede și de la sine înțeles faptul că trebuie să luptăm în mod eficient împotriva crimei uh, organizate. Trebuie să facem mai multe în acest sens, iar Comisia pentru Buget ar trebui să ne dea mai multe idei în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult. De la Comisia AFCO, domnul Guerrero, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. În calitate de, de raportor pentru avizul uh, Comisiei pentru Afaceri Constituționale, doresc să vă spun că Comisia AFCO își dorește un buget corent al Uniunii Europene, pentru că un asemenea buget ar uh, deveni un catalizator pentru investiții. În aceste uh, vremuri avem nevoie de uh, un asemenea catalizator pentru a crea locuri de muncă. Anul 2013 este un an anterior alegerilor și comisia noastră considerăm că este nevoie de o finanțare specifică pentru informarea cetățenilor despre mizele alegerilor um, pentru Parlamentul European. Cetățenii trebuie să înțeleagă care sunt drepturile lor în acest context. Dreptul mare avem nevoie de coerență și de o comunicare a acestor valori în parteneriat. Aș dori să vă aduc aminte că în aprilie a intrat în vigoare inițiativa cetățenilor europeni. Cred că am, avem nevoie de, anumite, de organizarea anumitor audieri în Parlament și a trebuit să fie prevăzute fondurile necesare pentru a putea organiza aceste audieri. Vă mulțumesc. Cred că doamna Hannibal nu este în uh, sală. Drept urmare, putem trece la vorbitorii care vorbesc în uh, numele grupurilor politice. Domnul măsură are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule comisar, dragi colegi, în ce privește bugetul bugetar, în ce privește bugetul european, până la urmă este o chestiune de credibilitate europeană. Vinerea trecută, uh, Consiliul European a adoptat un pact privind creșterea. 55 de miliarde în plus pentru investiții de viitor. Nu s-a precizat de unde vine sau la ce se adaugă acest supliment. E vorba de o decizie inteligentă, pragmatică, rezonabilă și respectă plafoanele fixate acum 5 ani, sprijinindu-se pe eforturile foarte mari făcute de comisie, care a aduc un omagiu uh, în ce privește ajutarea administrațiilor naționale pentru a veni cu proiecte eficace, însă niciun anunț nu este suficient în lipsa într-adevăr, a banilor. Trebuie deci ca acești bani să fie mobilizați în anul uh, vizat, în anul în curs, adică pe bugetul 2013. Întrebarea este următoare. Reprezentanții permanenți vor adopta uh, cu ușile uh, închise decizia solemnă de acum câteva zile. Europa este astăzi un om bolnav, piețele financiare nu mai au încredere, sunt sceptice. Cetățenii sunt sceptici și se îndoiesc. De ce? Pentru că prea adesea Uniunea Europeană, diferitele sale instituții, ia hotărâri contradictorii. contradictorii. Nimeni nu mai înțelege cine ce a hotărât. Și este clar că trebuie să încheiem acest joc de interese și uh, cred că președintele Barroso, care din păcate nu participă aici, uh, trebuie să își asume răspunderea și uh, să nu dar și președintele Rompui să își asume răspunderea pentru ca să nu apară în fața cetățenilor Consiliul European ca o, o adunare de persoane neputincioase Vă mulțumesc în grupele, numele socialistului domnul Garzabal Rabal. Mulțumesc. senior comisario. Mulțumesc foarte mult. Este limpede că facem cu toții referire la Consiliul de săptămâna trecută, unde, iată, s-au vehiculat sume mari, dar până acum se discuta numai despre austeritate bugetară Iată de ce este important acest lucru. Trebuie să ne asigurăm că politicile sunt eficiente. Spunem deja de ceva timp acest lucru și Consiliul, iată, începe să pună în practică acest lucru. Avem nevoie de disciplină bugetară, dar în egală măsură trebuie să sprijinim creșterea economică. Deci această sumă de 200 de miliarde de euro este foarte importantă. Avem instrumentele necesare pentru uh, investiții în Europa. Este vorba de bugetul comunitar aici. Este vorba de un buget de 151 de miliarde de euro, mai mult decât uh, ce s-a aprobat la măsurile de săptămâna trecută. Avem nevoie ca acum uh, miniștrii de finanțe să urmeze uh, um, deciziile adoptate de Consiliul de săptămâna trecută. Pentru anul, pentru anul 2013 avem nevoie de bani pentru finanțarea tuturor politicilor și angajamentelor noastre, iar dacă nu avem creditele necesare, ar fi mare păcat. Din păcate, uh, în trecut, uh, temerile noastre cu privire la faptul că nu vom avea nevoie de, nu vom avea suficienți bani au fost întemeiate. Iar acum uh, programul cadru de cercetare și dezvoltare a rămas paralizat din cauza că nu avem finanțarea suficientă, avem nevoie uh, de bani pentru a finanța aceste programe în uh, conformitate cu competențele acordate de comisie. Mulțumesc, domnul Alvaro, din partea grupului al de domnule. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit, domnule comisar. Proiectul de buget pentru anul 2013 uh, prevede 150 de miliarde de euro doar pentru um, creditele de angajament. Acestea sunt legate în mod direct sau trebuie să fie legate în mod direct cu obiectivele strategiei Uniunii Europeană 2020. Și este vorba de o anumită creștere, mai ales la rubrica 1, unde se prevede o creștere de 3,5%. Programele centrale din domeniul creșterii și investiții în IMM-uri și uh, pentru tineret și pentru noi inițiative, cum ar fi Uh, de exemplu, uh, infrastructura de transport și de telecomunicații, toate aceste lucruri, toate aceste lucruri ar trebui să promoveze investiții, să ducă la crearea de locuri de muncă și de creștere economică. Dacă este să vedem care sunt creditele de plată, atunci sumele sunt de aproximativ 138 de miliarde de euro. Anul uh, trecut, proiectul de buget, în comparație cu anul 2012, prevede o creștere semnificativă pentru programul cadru de cercetare și pentru fondurile de coeziune, de coeziune este o creștere de aproximativ 12%. Este vorba de uh, cererile de uh, plată pentru proiectele care se derulează în acest domeniu. domeniu. Creșterea generală propusă de 6,8% este pur și simplu rezultatul obligațiilor prin tratate ale Uniunii Europene. Uh, doar așa putem uh, păstra derularea proiectelor uh, existente și putem să ne onorăm angajamentele anterioare. Sunt stabilite și anumite uh, puncte centrale, de exemplu, programul de, sp- de, de sprijinire a tehnologiilor com- de comunicație și în uh, general, consider că acest program reprezintă un ajutor pentru Uniunea Europeană. Sper că vom putea aproba acest proiect de uh, buget și cred că am economisit foarte mulți bani dacă am discutat despre toate acestea la Bruxelles și nu aici la Strasbourg. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. În numele grupului uh, verzilor are cuvântul doamna Trupel, un minut și jumătate. Domnul președinte al Comisiei Barroso a spus în dezbaterea pe care am avut-o de dimineață că bugetul european este instrumentul decisiv pentru o creștere economică durabilă. Sunt de acord cu acest lucru și domnul comisar Lewandowski l-a subliniat uh, acum din nou. Trebuie să subliniem de asemenea în aceste timpuri că dezbaterea uh, bugetului, discutarea bugetului european trebuie să aibă loc în cadrul procedurii de codecizie. Doar dacă există o hotărâre comună se poate lua o hotărâre până la urmă. Apoi, săptămâna trecută, Consiliul a hotărât ca suplimentar din fondurile de coeziune trebuie să fie mobilizat rapid 55 de miliarde de euro pentru a da semnale de creștere economică în domeniile esențiale cum este cercetarea, educația, energiile regenerabile și durabile. Cu toate aceste lucruri suntem de acord, însă Consiliul a uitat un lucru, să ne spună de unde ar trebui luate aceste fonduri financiare. În acest context, aș dori să sprijin cele spuse de antevorbitori. Din punct de vedere politic, Consiliul are o atitudine schizofrenică. Pe de o parte cere un pact de creștere economică, pe de altă parte nu este pregătit să accepte Uh, propunerile de creștere a creditelor de angajament pentru anul 2011 și 2012. Da, într-adevăr, propunerile Comisiei au fost uh, precaute uh, în urma estimărilor trimise de statelor membre. Pe de altă parte, Comisia trebuie să respecte tratatele. Drept urmare, aș avea un, un apel pentru președinția cipriotă. Haideți să negociem în mod rațional pentru a mobiliza plățile necesare, pentru că dacă nu, cetățenii vor fi dezamăgiți vis-a-vis -vis de hotărârile luate la, cons- la Consiliul de săptămâna trecută. Vă mulțumesc. Domnul Ashworth are cuvântul, două minute. Domnule președinte, domnule comisar, economia europeană se confruntă cu provocări fără precedent. În principiu, noi ar trebui să putem să ținem pasul cu restul lumii, dar această capacitate va determina practic soarta uh, Europei. Bugetul este cel care va determina toate lucrurile. Aceasta ar trebui să fie prioritatea noastră, adică competitivitate pentru creștere economică pe baza unei piețe comune, funcționale și o cheltuire mai chipzuită a banilor uh, europeni. Asta înseamnă investiții în cercetare, dezvoltare, în infrastructuri de frontiere și în uh, uh, conectarea cu bandă largă. Iată, toate aceste lucruri vor avea un impact deosebit asupra vieții cetățenilor în viitor. Însă, asta înseamnă că în condițiile unui buget limitat nu trebuie să cheltuim decât dacă știm sigur că vom avea și un profit uh, real pe măsură. Așadar, trebuie să ne schimbăm optica și viziunea în ceea ce privește domeniile pe care le finanțam mai mult în trecut. De exemplu, cheltuielile din trecut pe fondurile structurale au adus într-adevăr roadele scontate? Asta este o întrebare. De asemenea, reformele PAC vor avea într-adevăr un impact real și bun asupra mediului înconjurător și cu ce preț? pentru contribuabili. În lumina uh, problemelor actuale bugetare, bugetul acesta nu este real, uh, realist. Avem nevoie de politici în continuare, de continuitate, uh, dar și de bani Însă nu putem să continuăm să, crește, să continuăm să cheltuim în condițiile în care cetățenii europeni trebuie să strângă cureaua. Trebuie să dăm un exemplu și asta înseamnă că trebuie să înghețăm dimensiunile bugetului. Vă mulțumesc! Grazie per il grup. Mulțumesc pentru grupul GUE. Domnul Sousa, un minut jumate. Mulțumesc. În Europa, singurul răspuns al guvernelor la nevoile poporului a fost austeritatea. Avem nevoie de o Europa solidară, nu de o Europa care pedepsește. Parlamentul European este singura instituție care are legitimitate democratică directă. Nu putem să îl Eh, lăsăm pe mâna guvernelor în întregime bugetul european. Știm foarte bine care este rețeta guvernelor. Iată de ce nu vom vota împotriva mandatului. Există uh, multe divergențe, totuși. Nu suntem de acord cu transferurile directe pentru multinaționalele de medicamente sau uh, creditele pentru o Europa fortăreață. Dar vom înainta amendamente pentru acest buget uh, ca bugetul să reprezinte un adevărat răspuns la criză. Comisia propune o majorare la nivelul plăților, dar, de fapt, este vorba despre angajamente care au fost deja asumate la nivelul Fondului Social European, iar creditorii sunt Italia, Spania, Grecia și Portugalia. Nici mai mult, nici mai puțin. Cum mai, dacă vom avea mai puține resurse la dispoziție, sărăcia va spori, excluziunea socială va spori și uh, locurile de muncă vor scădea. A trecut vremea cuvintelor frumoase, a venit vremea să schimbăm lucrurile în Europa, care a fost până acum ținută o statică de bănci uh, și de piețele financiare. Acum trebuie să oferăm uh, soluții problemelor concrete pe care le au oamenii de rând. Trebuie să avem ca priorități crearea de locuri de muncă, sănătatea, învățământul, siguranța socială. Iată pentru ce luptăm uh, aici, în Parlamentul European, dar și în afară. Vă mulțumesc! Grazie per il gruppo FD. Mulțumesc din partea grupului EFD, doamna Andresen. Madam President. Vă mulțumesc, doamna președintă. Uitați, iarăși începem. În cea mai uh, gravă criză economică și financiară cu care ne-am uh, confruntat vreodată, discutăm sume nerealiste din nou. Pur și simplu nu pot să cred că o majoritate parlamentară își dorește, îndrăznește să ceară o creștere bugetară cu 6,8% ideea că creșterea economică și crearea de locuri de muncă poate fi rezolvată prin bugetul european este ridicolă. Au fost cheltuite sute de miliarde de euro până acum, care nu au dus la nicio creștere uh, economică. Foarte mulți consideră, la fel cum consider și eu, că politicile europene uh, Uh, sunt responsabile pentru situația în care ne, ne aflăm. Comisia Europeană nu a reușit să controleze modul în care sunt cheltuiți banii europeni. Dacă am uh, pune accentul mai mult pe revizuirea proiectului european, cred că ar fi, ar fi mult mai bine. Eșecul este, uh, este eșecul Uniunii Europene este recompensat printr-o creștere bugetară. Deci dacă vom transmite în continuare bani la Bruxelles, dacă transferăm uh, puteri suplimentare unei birocrații nealese, cred că, într-adevăr, ar, uh, a venit momentul în care să reducem bugetul european și nu doar să-l uh, înghețăm. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Doamna Vertman are cuvântul. Un minut. Vă mulțumesc. Între timp, suntem confruntați cu o criză structurală, economică și financiară. O criză care duce la o rată tot mai mare a șomajului între tineri. Este vorba de uh, presiuni, am ajuns la presiuni sociale care se exercită asupra tuturor uh, sistemelor Uh, din Uniunea Europeană. Sunt afectate toate generațiile de uh, populație din Uniunea Europeană și trebuie să trecem la măsuri rapide. Și în acest context, proiectul de buget pentru anul 2013 reprezintă reacția potrivită din partea Parlamentului Euro- European, pentru că s-au făcut reduceri chiar și când vine vorba de uh, funcționarii care lucrează pentru instituțiile europene austeritatea și în același timp uh, punerea accentului pe măsurile de creștere economică pentru viitor sunt necesare în acest moment, pe de-o parte pentru a recâștiga încrederea cetățenilor europeni în politica europeană, pe de altă parte pentru a crea noi locuri de muncă, astfel încât tocmai tinerii să primească într-adevăr o perspectivă reală de viitor. Vă mulțumesc. Începem cu domnul Surian, acum două minute. Köszönöm a szót, elnök asszony. Mulțumesc. Mult, domnule președinte, domnule comisar, onorabil membri, vreau să vă felicit. Vreau să felicit raportorul pentru că a avut o sarcină foarte dificilă. Bugetul trebuie să ne ajute să rezolvăm problemele Europei și cred că există un consens între noi în privința șomajului, care trebuie să fie o adevărată prioritate și asupra faptului că avem probleme de productivitate și producție. Unii au dat vina pe sectorul bancar și pe problema lipsei uh, creditelor sau pe o neconsolidare a sectorului financiar, criza financiară, bancară, ar, uh, ar fi responsabilă, însă nu aceasta este, aceasta este adevărul. Trebuie să vedem în privința acestui buget ce putem să facem, pentru că el este un instrument bun pentru creșterea de, și ocupare și cred că trebuie să fim flexibili și uh, ar trebui să dăm mai multe, mai multe credite pe plan național. Pentru a profita cât mai bine de bugetul 2013, statele membre trebuie să fie curajoase și să se concentreze pe creștere și pe ocupare. Comisia trebuie să fie mai uh, să reacționeze mai repede atunci când uh, statele membre vin cu propuneri concrete. Aceasta ar fi o soluție de șire din criză. Dacă visăm la banii care nu există, atunci pur și simplu nu vom face nimic și dacă ne concentrăm prea mult pe banii necheltuiți, acesta va deveni un adevărat mit care ne va uh, împiedica să ne concentrăm asupra adevăratelor probleme și asupra ciclului bugetar care ne așteaptă, pentru că aceste programe vor trebui să fie finanțate, obligațiile vor trebui să fie îndeplinite. Deci eu susțin bugetul acesta. Mulțumesc. L'onorevole Von eh, pe... Mulțumesc. Are cuvântul domnul Von. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și domnului Lavia pentru acest raport excelent. Eu vorbesc acum ca raportor pentru bugetul celorlalte secțiuni și rubrica 5. Aș dori în primul rând să vă spun câteva cuvinte privind bugetul Parlamentului European. Vă reamintiți uh, de scrisoarea primită de la Comisie care solicita tuturor instituțiilor ca cheltuielile pe anul viitor să reprezinte sub 1,9%, iar noi am spus că dorim o creștere de 0,9% la ora actuală, fiindcă Parlamentul European uh, a instituit un grup de lucru care are ca scop uh, identificarea economiilor ce pot fi făcute în bugetul Parlamentului. Este vorba de costuri de călătorie pentru membrii Parlamentului European și pentru, uh, pentru funcționarii europeni. Iar uh, până în luna septembrie, cred că vom putea face unele recomandări în ceea ce privește economiile ce pot fi făcute la bugetul Parlamentului European, iar până la finele anului vom avea un raport în acest sens. Aș vrea să vă spun și câteva cuvinte privind bugetul celorlalte instituții. Comisia a propus inițial o majorare a bugetului său de 3,2%. Înțeleg că Consiliul va propune o majorare de 1,8%, ceea ce, bineînțeles, se apropie de procentul 1,9% propus de Comisia inițial. Cred că trebuie să analizăm uh, situația la nivel instituțional. Curtea Europeană de Justiție și Serviciul de Acțiune Externă uh, spun deja că au nevoie de o majorare mai mare, dar cred că, în termeni generali, ar trebui să cerem o majorare de 0,9% sau mai puțin, iar apoi putem spune că Parlamentul European și alte instituții au redus uh, bugetul administ- uh, cheltuielor administrative, ceea ce ar fi un lucru foarte bun ca imagine pentru Parlamentul European și pentru celelalte instituții europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Předsedající, dámy a pánové, stejně jako každý rok. Domnul Fajman. Domnilor și domnilor, în acest an discutăm, așa cum facem în fiecare an, mandatul pentru trilogul pentru a stabili bugetul pentru anul viitor. Ca și în anul trecut, fac un apel la rațiune și la eforturi pentru a ajunge la un compromis. Cred că nu trebuie să alimentăm și mai mult uh, discuțiile aprinse de acum, cerând lucruri imposibile. Situația economică a Uniunii Europene este una dificilă și va rămâne una dificilă și anul viitor. Drept urmare, nu putem aștepta din uh, partea statelor membre să accepte cheltuieli mai mari. Drept urmare, Parlamentul European trebuie să se asigure că bugetul pentru anul uh, viitor va fi asigurat, va fi adoptat la timp pentru a nu cauza niciun fel de uh, întârziere sau pentru a nu ajunge la sistemul celor 12 uh, provizorii. Diferențele noastre legate de bugetul european nu ar trebui să ducă la dificultăți economice suplimentare pentru statele membre. Anul viitor, pentru prima dată, um, agricultorii vor fi tratați în mod egal din punctul de vedere al uh, subvențiilor agricole. Cred că este un moment istoric și o spun, acesta, spun acest lucru în calitate de membru dintr-un nou stat membru. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Vlosovic, un minut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, dragi colegi. Uh, în trecut, trecut, în martie, am hotărât că prioritățile uh, sunt creșterea și strategia 2020. Sunt de acord cu ce înseamnă susținerea IMM-urilor și cu regiunile. Proiectul Comisiei merge pe această cale și este satisfăcător. Bugetul comunitar este un instrument de investiții real și puternic de care avem nevoie, într-adevăr, pentru a uh, Uh, stimula creșterea și pentru a crea locuri de muncă în toate statele membre. Iată de ce eu aș susține proiectul Comisiei, mai cu seamă uh, comparativ cu alte propuneri care s-au făcut. Uh, ce nu-mi place este reducerea creditelor pentru uh, programul Progres, care vizează scăderea șomajului în rândul tinerilor și egalitatea, de asemenea, pentru egalitatea de gen și împotriva discriminărilor. Uh, tinerețea este viitorul nostru dacă dorim să ajutăm tinerii să găsească locuri de muncă, să se descurce în viitor, să găsească un cel în viață avem nevoie de finanțare și pentru a uh, provoca deci creșterea economică. Trebuie să-i ajutăm pe tineri să se ajute singuri. Vă mulțumesc. Grazie la parola, nu. Mulțumesc. Acum urmează domnul Hartong. Un minut. Domnule președinte, weekendul trecut am fost la filmul uh, Ice Age 4 și acolo doi uh, șobolani din Australia vorbesc uh, lucruri foarte interesante. Atunci când li se pune o întrebare dificilă, ei spun, uh, să vă spun un secret, suntem foarte proști și idioți și așa putem să ne descurcăm din situații dificile. Cred că este un comentariu foarte interesant. Dacă vă uitați pe, pe raportul domnului Lavia, creșterea de 6,8% din buget și toate uh, obiectivele care sunt uh, menținute acolo, cum poți să vii cu un astfel de buget? Dar Parlamentul și Comisia au venit cu acest buget. În 2013 trebuie să ne punem întrebarea uh, nu ce buget va crește și ce buget va scădea, pentru că uh, cetățenii ne vor întreba acest lucru. Uh, ne vor întreba de ce avem atâtea probleme cu bugetul și cred că întrebarea este, uh, răspunsul este clar, pentru că suntem extrem de stupizi. Vă mulțumesc. Doamna Jarzewska. Budżet Unii Europejskiej este głównym wyrazem solidarności wobec i Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bugetul. Mulțumesc, doamnă președintă. Bugetul Uniunii Europene este un instrument care servește nu numai pentru a trece pentru diferențele dintre diversele regiuni și pentru a stimula investițiile, competitivitatea și crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, trebuie să putem stimula creșterea și dezvoltarea Uniunii Europene. Instrumentele există, doar să menționăm fondurile structurale din al șaptelea program cadru, programul pentru concurență și inovație și uh, ucenicia pe, și învățarea pe parcursul vieții. Toți beneficiarii din Uniunea Europeană trebuie să facă față provocărilor din secolul 21, mai ales trebuie să asigure competitivitatea și crearea de locuri de muncă. De aceea, după părerea mea, trebuie să menținem un nivel adecvat de cheltuieli pentru anul viitor care să ne permită să facem față compromisurilor pe care ni le-am, angajamentelor pe care ni le-am asumat și să putem ieși din criza economică. Vreau să spun că nu putem să permitem să se lărgească diferențele care există la nivelul Uniunii Europene pentru că radicalizarea acestor diferențe nu ne va permite să ne asumăm angajamentele pe care le-am făcut înainte sporirea la 8,6% este minimă față de anul trecut. Atât Consiliul cât și Parlamentul European ar trebui să le poată accepta. Nu ne putem concentra numai pe salvarea și, eu știu, stingerea unui foc în momentul în care se petrece. Trebuie să ne gândim la viitor, trebuie să ne gândim la creștere pe termen lung în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Herzog, un minut. Biztos úr, örülök, hogy újra találkozunk az idén is, hogy a versenyképességi fejezetről beszélgessünk. Mulțumesc foarte mult. Vorbim despre competitivitate și în acest context doresc să vă spun că anul 2013 este uh, ultimul an al competitivității în cadrul uh, programului cadru. E important să folosim acest an uh, în mod eficient. Uh, ne-ar uh, încânta să vedem că IMM-urile își cresc nivelul de investiții de, mai degrabă decât să-l crească și uh, m-aș bucura dacă și BEI ar juca un rol important. De asemenea, uh, m-aș bucura ca obligațiunile proiect ar fi uh, proiecte de succes. De asemenea, foarte importante sunt și proiectele de infrastructură. Domnule comisar, Cred că trebuie să salutăm programul ITER, dar costurile suplimentare implicate de acest program trebuie să fie achitate în, astfel încât să nu se să nu fie dezavantajate alte programe, precum cel de-al șaptelea program cadru. Sper că veți putea găsi o soluție în acest sens, cum ați făcut-o și anul acesta. Nu s-a stabilit încă o linie bugetară pentru acest program și trebuie să facă progrese și în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Terho are cuvântul un minut. Kiitos, rouva puhemies. Hyvä komissaari, raport. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnul raportor, stimați colegi, bugetul Uniunii Europene este o chestiune dificilă. Ni se cer statelor membre sacrificii uriașe. De asemenea, statele membre trebuie să se uh, implice și în alte domenii ale Uniunii Europene, apărarea, sănătatea și așa mai departe. Deocamdată noi nu putem să rămânem în un nostru de filde și doar să urmărim de acolo viața cotidiană a cetățenilor noștri. Uh, în ceea ce privește anumite sectoare, ceea ce se întâmplă cu creditele pentru acestea ne privesc în mod direct. Cât privește o creștere a bugetului, riscăm uh, să uh, stricăm imaginea pe care o uh, avem și să creăm pentru noi o imagine de oameni indiferenți. În ceea ce privește raportul, trebuie să vedem cum putem evita cheltuielile uh, inutile. Uniunea Europeană nu are uh, nevoie să facă uh, lucruri pe care statele membre oricum le fac ele însele. Mulțumesc! Mulțumim! Dăm cuvântul acum doamnei Holmeier pentru un minut și jumătate. Lieber Comisar, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte heute ein besonderes Augenmerk. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, domnule comisar Doram să spun două cuvinte despre agenții. Am, m-a uimit să văd că pentru 2013, dar și pentru perioada de programare 2014-2020, nu există priorități privind finanțarea agențiilor. De exemplu, avem uh, cele trei nouă agenții de supraveghere. Dacă dorim ca ele să-și poată îndeplini îndatoririle pe care le-am încredințat, ei bine, atunci trebuie să le dăm un buget suficient de mare. Altfel, toate celelalte proiecte ale noastre nu pot fi puse în practică. De exemplu, Europol. Nu, Europol, este un alt exemplu. Europol a beneficiat de foarte mult uh, credit, dar de un credit tardiv, ținând cont de nivelul dezvoltării proiectelor. Și aplicarea unei penalități de 10% Europolului nu mi se pare rezonabil. Trebuie să revizuim, trebuie să controlăm structurile de gestiune, pentru că adesea cu cât uh, există mai multe persoane în structurile de gestiune ale unei entități, cu atât sunt mai puțin eficiente. Mulțumesc, domnul Fernandez are acum cuvântul, un minut și jumătate. Prezident, car comisariu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Um, stimate domnule comisar, dragi colegi, um, bugetul pe 2013 a cerut cu 6-8% față de bugetul 2012. Dacă vorbim despre uh, creditele de plată, vom avea în jur de 138 miliarde de euro ca plăți și să sperăm că această creștere să fie suficientă astfel încât să putem face față angajamentelor cu care am intrat în Uniunea Europeană. Și aici mă gândesc la investițiile pe care le face fiecare stat membru, în special în domeniul politicii de coeziune. La sfârșitul anului 2011, doresc să vă amintesc, Comisia a putut rambursa în jur de 11 miliarde o sumă care a reflectat solicitarea de plată acest lucru eh, din cauza faptului că alocările au fost eh, insuficiente la plăți. Din cauza Consiliului a fost această situație pentru că el s-a încăpățânat. Eh, facem acum apel la Consiliu să acționeze cu rigoare și realism și să nu împiedice plata fondurilor care au fost deja promise. Am, ne-am luat angajamente și dorim să, să asigurăm creșterea economică și să creștem locurile de muncă și să creștem te coeziunea teritorială și socială. În final, așa cum a spus raportorul, pe care îl felicit pentru uh, eforturile deosebite depuse, um, dorim să susținem IMM-urile și tineretul și de asemenea se dorește promovarea creșterii sustenabile, inteligente și inclusive ca prioritate pentru bugetul pe 2013. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Doamna Matera nu este în sală. Prin urmare, cei care doresc să intervină în uh, perioada de intervenții spontane, spontane pot să o facă. Domnul Koznovski, mulțumesc. Mulțumesc. Trebuie să fie un instrument de solidaritate și de investiții care să permită stimularea creșterii economice. De aceea consider că dacă avem fonduri pentru realizarea politicilor, atunci se va ajunge la o creștere, se va ajunge la dezvoltarea Uniunii Europene. În ceea ce privește acest moment de criză, mai ales în anul 2012, foarte multe state membre au trebuit să sporască uh, bugetele respective și consider că trebuie să ne gândim foarte bine la lichidități pentru ca nu tot bugetul să uh, nu se concentreze pe aceste plăți. În ce privește plăcile, dacă nu se fac adecvat,

Mulțumesc, domnul Van Nestelrooy are cuvântul. Mulțumesc. În cadrul acestei uh, dezbateri putem spune că suntem la finalul uh, celor șapte ani de perioadă de programare uh, și banii care ne-au rămas intră în sfera politicii de coeziune. Ce s-a întâmplat? E bine, în uh, primii ani uh, ai perioadei, banii necheltuiți se întorc la statele membre. Dacă ne gândim la ultimii ani ai uh, perioadei, e bine, statele membre refuză să plătească facturile în acești ultimi ani. Oamenii știu că facturile vin la finalul perioadei, și atunci, oare de ce Ni se spune că nu mai sunt bani pentru aceste cheltuieli. Cetățenii nu înțeleg de ce funcționează lucrurile așa. Trebuie să găsim o altă metodă de a gestiona situația. Mulțumim. Mulțumim, domnul Pașcare, cuvântul. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúci, vážená pán, pán komisár. Eh, hospodárska situácia Európskej únie bude aj v roku 2013 veľmi... Mulțumesc foarte mult. Situația economică din Uniunea Europeană va fi eh, în continuare dificilă și sunt convins că Parlamentul European nu uh, va exagera uh, în, angajamentele, în angajamentul de a crește bugetul. Va fi nevoie de fonduri pentru investiții și sunt convins că Parlamentul și Comisia vor ține cont de opinia Consiliului. Trebuie să ținem cont de uh, pozițiile statelor membre. Știm că există în continuare rezerve care au fost exprimate și pe termen lung Există politici care sunt foarte logice și par viabile. Există proiecte care nu prea au sens din punct de vedere bugetar, bugetar. Oricum, vă mulțumesc. Mulțumim, domnul comisar Lewandowski are cuvântul. Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Văd că acum e la modă să comparăm bugetul național cu bugetul european, ceea ce este parțial, uh, eu știu, justificat. Mm, bugetul european este întotdeauna în echilibru. Nu există deficit, uh, nu există surplus pentru că bugetul nostru reprezintă 1% din uh, venitul uh, total brut dar nu se compară cu ce, este, ce se cheltuiește de către instituțiile financiare la nivel european și nu este uh, motivul trilioanelor de datorii acumulate de statele membre, ci s-ar putea să fie o parte din soluție pentru întărirea competitivității, a creierii de locuri de muncă și a creșterii economice. Uh, avem, trebuie să facem eforturile mm, necesare pentru a salva ce se poate salva. Pentru prima dată de la începutul Comisiei uh, Uniunii Europene, numărul de funcționari va fi redus în 2014. Mulțumesc foarte mult! I-am spus o această remarcă doamnei Holzmeier în limba germană. Dacă trebuie să ne adaptăm la dezvoltare, dacă trebuie să adaptăm dezvoltarea prin instrumentele respective, prin instrumente de dezvoltare a cooperării, de exemplu, în Asia sunt programe care nu funcționează, dar noi facem uh, economii, ceea ce se vede în proiectul de buget în general, noi cheltuim 66 de miliarde de euro, mai puțin decât s-a convenit pentru perspectiva financiară până în 2013, ceea ce arată că performanțele de economisire sunt foarte importante și restrângerea bugetară este importantă. Dar ce este bugetul? Nu înseamnă mijloace de a plăti facturile care vin pentru proiectele aprobate în statele membre. 94% din buget uh, iese în afara Bruxellesului, 6% este pentru administrație. Ce, care este rezultatul neplății? Înseamnă rambursări la ministerele de finanțe, deteriorarea lichidității în statele membre și toate asta înseamnă, de fapt, reducerea posibilităților de investiții în statele membre pentru că nu există mijloacele de a depăși criza creditelor pentru IMM-uri, iar rezultatul final este un munte de angajamente neplătite, adică facturi viitoare și nu avem o soluție reală, ceea ce nu e o opțiune. Bugetul pentru 2013 se bazează pe ceea ce vom primi din partea statelor membre. Sunt de acord cu Alain Lamassur că uh, Poate e o chestie schizofrenică să trimiți uh, facturile la Bruxelles, le evaluăm cu mult uh, spirit critic și apoi facem uh, tot ce putem ca să putem să le respectăm, însă nu putem fi criticați pentru că respectăm notele de plată din 27 de state membre cred că bugetul pentru 2013, ultimul buget din această perspectivă financiară, nimeni nu ne surprinde că avem cereri suplimentare de plată dar uh, este rezultatul agendei de creștere în Uniunea Europeană și pentru asta și dumneavoastră ați fost de acord. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Are acum cuvântul domnul Lavia, două minute. Grazie, președinte. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru această dezbatere foarte interesantă. Cred că ea a evidențiat faptul că există un uh, consens, că o majoritate amplă susține poziția Comisiei, pentru că este foarte clar că necesitățile de credite de plată trebuie să corespundă angajamentelor uh, din anii trecuți și uh, nu există nicio îndoială astăzi când uh, nivelul creditelor restante se ridică la 7 milioane de euro, avem o grămadă de facturi de plătit. Și uh, e vorba de facturi legitime, justificate, pentru că sunt aferente angajamentelor uh, asumate în mod legitim în anii trecuți și care trebuie să fie onorate. Necesitatea creditorilor de plăți sunt baza, este bazată pe acele titluri legate de creștere economică și dezvoltare. Tocmai de aceea bătălia uh, pentru uh, credite de angajament este foarte importantă. Parlamentul are acum mandatul pentru trialog și uh, a arătat clar cam care sunt liniile de front. Uh, am cerut pentru procedură de conciliere. Este clar că dacă nu va exista un punct de plecare comun în ceea ce privește informațiile și datele, vom ajunge la concluzii diferite în diferitele instituții europene. În timpul procedurii de conciliere de anul trecut am început negocierile uh, plecând de la premise diferite, de la informații diferite. Trebuie să monitorizăm plățile. Astăzi uh, Consiliul lipsește de la această reuniune dar uh, la mandatul nostru pentru dialog vom solicita Consiliului să participe la dialogul interinstituțional, astfel încât la sfârșitul perioadelor de deliberări, la momentul la care adoptăm bugetul pe 2013, Consiliul să fie prezent și să avem o viziune comună a uh, nevoilor reale de plată. Vreau să-i mulțumesc domnului comisar Lewandowski pentru cooperarea sa și vreau să le mulțumesc și grupurilor politice care vor susține acest mandat pentru trialog care cred că va fi susținut de o majoritate largă a deputaților europeni, lucru care ne va permite o poziție de negociere foarte puternică săptămâna viitoare. Mulțumim, uh, domnule Lavia. Astfel încheiem uh, dezbaterea pe această temă. Votul va avea loc mâine la ora 12.30.